amenințate la scară mondială. Cauzele sunt numeroase, conflictele, războaiele, sărăcia, corupția, faptul că încă mai există regimuri autoritare, chiar totalitare, care, ca să nu menționez decât uh, câteva cauze. Și deci consider că în Uniunea Europeană trebuie să luăm o acțiune puternică, dar și mai vizibilă și mai coerentă în orice, coerentă în orice caz. Sper acest lucru pentru a consolida respectarea drepturilor și a democrației în țările terțe. Cum putem să facem acest lucru în mod concret? Asta am încercat să explic în cele trei părți principale ale proiectului de raport. În prima parte a textului, m-am axat pe instrumentele pe care le are la dispoziție Uniunea Europeană pentru a promova drepturile și democrația în țările terțe. Și mai explic și că acțiunile noastre pot avea rezultate mai concrete dacă vom ști să folosim mm, în mod cât mai eficient aceste instrumente. În ultimii ani, Uniunea Europeană a pus la punct instrumente care îi permit să um, influențeze situația drepturilor omului și a democrației în țările terțe. Avem uh, cadrul uh, strategic, avem uh, planul de acțiune care a fost renoit în acest an, dialogul privind drepturile omului, punctele de contact din delegațiile noastre, toate, prin toate aceste instrumente, Uniunea are un evantai de metode care îi permite să uh, intervină. A sosit momentul să ne axăm acum însă pe punerea lor în aplicare. Și acesta a fost mesajul principal pe care am încercat să-l transmit în aliniatele din prima parte a raportului meu. Uh, această parte uh, are mai multe uh, subcapitole. Cred că e foarte important să luăm poziția cu privire la raportul anual pe care îl întocmesc Comisia și Serviciul de Acțiune Externă, care este adoptat de către Consiliu, Um, din punctul meu de vedere, acest raport ar trebui să fie mai puțin descriptiv și mai mult analiz, analitic. Deci am avea nevoie mai degrabă de o analiză și nu de o enumerare uh, sau o descriere a situațiilor. Deci am propus să luăm poziție cu privire la noul plan de acțiune, care sigur e un pas înainte, dar care uh, necesită foarte multe eforturi, eforturi din partea noastră și multă atenție pentru ca punerea în aplicare să fie încununată de succes. Apoi am trecut în revistă toate instrumentele pe care Uniunea le uh, are la dispoziție pentru a promova drepturile omului și democrația. Uh, mandatul reprezentantului special, strategiile pe uh, țară terță, aceste puncte de contact, liniile directoare cu privire la drepturile omului cu privire la fiecare instrument, eu am venit cu recomandări, pentru că cred că trebuie să facem recomandări care să Uh, reflecte pozițiile Parlamentului și care să permită ca Uniunea să aibă o eficiență sporită în uh, domeniul drepturilor omului și al democrației. Politicile exterioare consider că pot fi văzute în sfârșit ca instrumente de promovare a drepturilor omului și a democrației, ca și acțiunea Uniunii prin organizații multilaterale, m-am axat pe aceste dimensiuni în, la sfârșitul primei părți a proiectului de raport. Mesajul meu e clar, sper. Trebuie să folosim politicile care au o dimensiune externă pentru a consolida respectarea drepturilor omului și a democrației în țările terțe bineînțeles, fac trimitere la politica comercială a Uniunii, la politica de dezvoltare, dar și la politicile de extindere și de vecinătate, care pot să-și aducă contribuția în mod calitativ la consolidarea drepturilor și a principiilor democratice. În ceea ce privește participarea noastră la organizațiile internaționale, Uniunea Europeană trebuie să rămână activă și statele membre trebuie să ajungă la o poziție comună pentru a lăsa cât mai mult timp pentru dezbaterile cu țările terțe. Celelalte două părți ale proiectului de raport vizează cele două dimensiuni care vizează deci, cele două mențiuni din titlu, drepturile omului și democrație. Și aș dori mai ales să reliefez eh, problema democrației. În aceste părți ale documentului am făcut câteva sugestii cu privire la pistele de acțiune pe care Uniunea Europeană trebuie să uh, intervină. Pedeapsa de, cu moartea, libertatea de conștiință, libertatea de uh, religie, drepturile femeilor, drepturile copiilor, iată câteva piste menționate în acest context. Însă în această parte a textului nu mi-am propus să enumăr toate drepturile recunoscute, nici să enumăr toate pistele de acțiune pe care Uniunea Europeană le uh, are la dispoziție. Așa cum am spus acum câteva clipe, obiectivul meu nu este să facă uh, ca raportul să facă o listă exhaustivă. Și rog pe colegi să se abțină să facă uh, uh, sugestii în această direcție. Deci nu ne propunem să avem uh, o listă interminabilă care până la urmă tot incompleta rămâne. Noi ne uh, propunem să uh, avem o serie de acțiuni pe anumite piste prioritare. În ultima parte a raportului doream să atrag atenția asupra faptului că promovarea democrației a avut un loc secundar în politica Uniunii, <clears throat> uh, mai ales în relațiile cu, dreptul, cu țările terțe. Cred că este foarte important ca sprijinul Uniunii Europene în procesul de democratizare și de consolidare a democrației să fie mai puternic. Așa cum se spune la alineatul 75, democrația și drepturile omului sunt strâns legate între ele. Nu putem să uh, vorbim despre drepturile omului fără democrație și viceversa. Și e un subiect extrem de important, nu trebuie să banalizăm. Uh, Uh, în raportul dialogul cu privire la drepturile omului, democrația trebuie să joace un rol și mai important și cred că democrația, dincolo de tot ce ține de considerații electorale, trebuie să văzută, bineînțeles că procesul, alegerile sunt importante peste tot, dar cred că trebuie să depășim această optică a alegerilor, trebuie să vedem unde se situează uh, legătura între democrație și libertatea de exprimare și de asociere și democrația și uh, statul de drept, o dimensiune foarte importantă. Uh, apoi democrația și independența justiției, democrația și administrația uh, neutră, gestionarea neutră și imparțială și așa mai departe. Și deci trebuie ca prin politica noastră externă să implicăm societatea civilă care consolidează democrația în uh, țările respective. Iată, foarte pe scurt, care este răspunsul pe care îl propun în, uh, în proiectul de raport. Uniunea Europeană poate să folosească mai bine instrumentele din acest an. Motoul nostru ar trebui să fie, deci, uh, punerea în aplicare, implementarea și aici trebuie să intervin. Pentru a conchide, cred că trebuie, așa cum îmi spun la liniatul 3, să vizăm ca coerența între politicile interne și externe ale Uniunii Europene să devină o prioritate, pentru ca vocea noastră în foruri internaționale să se facă mai bine auzită. Coerența este pusă la grea încercare prin criza refugiaților, dar aș dori să insist asupra faptului că raportul meu nu este locul pentru a soluționa această criză. Îi rog pe colegi să nu uh, facă nici asta, să nu încerce să rezolve criza refugiaților prin intermediul raportului meu. Raportul meu nu e ocazia să ne, explic, să ne exprimăm în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și a democrației în statele membre. E de competența Comisiei Libe. Bineînțeles că ne-ar plăcea să avem schimburi între comisii între comisia noastră și comisia Libe, dar haideți să nu încercăm să le luăm pâinea colegilor de la Libe. Știu că există această tendință și încerc acum în mod explicit să o descurajez, pentru că în prezentul raport, repet, trebuie să ne axăm asupra acțiunii Uniunii Europene în statele terțe, așa cum spune chiar titlul raportului. În încheiere, aștept cooperarea cu uh, raportorii din umbră. În următoarele săptămâni, o parte din ei sunt în sală. Am început deja un prim schimb am avut uh, întâlniri cu reprezentanții societății civile și cu Serviciul pentru Acțiune Externă. Mă opresc aici, doamnă președinte. Îmi cer scuze pentru faptul că am vorbit poate puțin prea mult, dar am dorit să rezum conținutul și să încadrez uh, acest dialog uh, care până la urmă se va transpune într-un raport nu neapărat important, cât lizibil. Cred că lizibilitatea raportului este foarte importantă. Nu ar trebui ca acest raport să uh, fie suma unor generalități care figurează în alte rapoarte. Știți că colegii întotdeauna își doresc ca paragraful lor sau aliniatul lor să figureze. Mulțumesc pentru atenție. Da. Uh, now... Mulțumim, domnule Preda. Am să dau acum cuvântul raportorilor din umbră. Suntem puțin în uh, întârziere, după cum uh, știți. Începem cu doamna Post din partea SND, iar apoi urmează domnul Demes Macker din partea ECR și după aceea doamna Lochbiller de la Versi. Am să vă rog să vă respectați timpul alocat de două minute. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să îi cer scuze în numele domnului Panțeri, pentru că dumnealui uh, nu poate fi prezent. De aceea voi interveni eu în locul lui. El este în misiune cu Parlamentul în afara țării. <clears throat> Mi-a dat uh, notițele sale și vi le voi citi. În primul rând, uh, ar dori să mulțumesc raportorului Preda pentru munca depusă până acum în calitate de fost raportor pentru raportul anual pentru drepturile omului pentru 2013. Știu, uh, cunosc importanța acestui raport și sper că uh, vom reuși să cooperăm în același spirit constructiv din trecut. Parlamentul European întotdeauna a considerat raportul anual privind drepturile omului ca pe un instrument important uh, de evaluare și informare a cetățenilor europeni referitor la situația actuală a politicilor Uniunii Europene în domeniul drepturilor omului. Din acest punct de vedere, salut faptul că în acest uh, prim uh, proiect există sugestii și pentru SAE uh, referitor, de exemplu, la uh, rolul delegațiilor europene și a um, punctelor de contact. Se vorbește despre monitorizare, despre benchmark-uri, despre implementarea drepturilor, clauzelor privind drepturile omului în acorduri internaționale între Uniunea Europeană și state terțe, despre nevoia de a ne concentra mai mult asupra activiștilor de drepturile omului. Uh, în ciuda acestor puncte pozitive, am câteva observații în ceea ce privește structura și conținutul raportului actual. În ceea ce privește structura, cred că împărțirea pe capitole este puțin neclară. Titlurile sunt prea generale și nu există o separare clară a subiectelor. Aș fi ales uh, abordarea tematică a anului trecut în ceea ce privește conținutul, lipsesc anumite puncte care sunt o prioritate nu numai pentru grupul SND, dar sunt și foarte importante la nivel internațional pentru drepturile omului. Am să vă dau câteva exemple. Dreptul femeilor și fetelor, legătura între drepturile omului și dezvoltare, legătura între drepturile omului și corupție, drepturile LGBTI, drepturile sexuale și de reproducere, drepturile persoanelor cu dizabilități și acțiunile Parlamentului European privind drepturile omului și rolul delegațiilor interparlamentare. Doamna președinte, putem să transmitem și documentul înscris, spune doamna președinte. Doamna Post continuă. Majoritatea amendamentelor grupului SND se vor concentra asupra acestor subiecte. Vom avea ocazia să discutăm aceste lucruri la următoarele reuniuni cu raportorii din umbră. Mulțumim în numele domnului Panțeri. Mulțumim, domn, doamnă Post, domnul Demesmacher. Mulțumesc, doamnă președinte. <clears throat> Voi încerca să-mi respect timpul de intervenție. Aș dori să-i mulțumesc și eu raportorului și să-l felicit, mai ales pentru abordare. Bine, nu putem face o listă exhaustivă care să acopere totul, dar cred că v-ați concentrat asupra unor puncte cheie și este ceva pozitiv. Avem de-a face cu un raport important pentru că drepturile omului sunt un pilon al Uniunii Europene și așa și trebuie. Există instrumente cât se poate de importante. Raportorul a spus asta, accentul a fost uh, pus asupra acestui subiect. Dacă ar fi să accentuez anumite puncte, aș spune că este important ca Fondul European pentru Democrație să, poată, să fie folosit ca un instrument pentru a oferi sprijin uh, societăților din statele vecine și asta este, corespunde cu ceea ce ați spus și dumneavoastră. Sunt de acord că avem nevoie de un mecanism extins care să urmărească dialogurile privind drepturile omului. Iar dialogul, dialogurile trebuie să fie revizuite în momentul în care reiese că este necesar. De asemenea, avem nevoie de linii directoare operaționale clare. Avem deja linii directoare la SAE, însă cred că ele trebuie să fie mai eficiente din punct de vedere operațional. Suntem de acord cu evaluarea pozitivă referitoare la numirea reprezentantului special pentru drepturile omului, însă nu sunt 100% de acord cu dumneavoastră la punctul privind uh, consecvența între politica internă și cea externă. Nu sunt convins că acesta este raportul în care trebuie să menționăm asta. Dar revenim la, revenind la ceea ce spuneam referitor la Belarus, din punct de vedere al credibilității noastre, poate fi important acest uh, lucru. Trebuie să ne asigurăm că există această consecvență și coerență. Nu trebuie să arătăm cu degetul alte țări Um, și să uităm să ne uităm în uh, oglindă. Într-adevăr, ține de credibilitatea noastră. Muchas gracias, señor Demesmaker. Thank you very much. Mulțumim, domnule Demesmaker. Doamna Lochbiller, acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc și eu, domnului Preda, pentru un raport foarte cuprinzător. Am salutat și uh, reuniunea de consultare organizată de domnul Preda cu societatea civilă, foarte utilă și cu foarte, am obținut foarte multe informații. În ceea ce privește conținutul, uh, cred că spațiul redus pentru societatea civilă și condițiile în care trebuie să lucreze mulți activiști pentru drepturile omului trebuie puțin uh, subliniate. Și vom uh, depune amendamente în acest sens. Apoi, sunt unele politici sectoriale menționate în raport, însă grupul nostru ar vrea ca ele să fie extinse. De exemplu, în, domenie, în secțiunea privind migrația, putem să vorbim și despre drepturile omului uh, în gestionarea frontierelor și chestiunea relocării la drepturile economice, sociale și culturale și la drepturile omului ar, putea, ar trebui să joace un rol mai important și, de asemenea, lipsa, uh, lupta împotriva impunității și aplicarea dreptului umanitar europe, uh, internațional. Sunt chestiuni uh, care există deja în raport, dar pe care am vrea să le subliniem. Și există unele chestiuni care nu sunt prezente în proiectul de raport și considerăm că ar trebui să fie incluse. De exemplu, chestiunea drepturilor omului și tehnologia, de curând am adoptat un raport foarte bun pe acest subiect. Chestiunea instituțiilor naționale ale drepturilor omului, politicile contra, împotriva terorismului, traficul de ființe umane, care este menționat numai în ceea ce privește mm, operațiunea Enafor Med, dar este un tip de abuz ale drepturilor omului în foarte multe regiuni. Apoi acapararea Uh, terenurilor și apoi uh, sportul și drepturile omului. Dacă îmi permiteți, la final, o întrebare uh, referitoare la timp, la calendar. Raportul se referă la 2014 și va fi adoptat la finalul lui 2015. Ar putea fi o soluție ca în viitor să acoperim și evoluții uh, care nu cad numai uh, în acel an, ci până la data adoptării raportului respectiv. Atunci raportul ar fi mai de actualitate și ar putea să suscite mai multă um, atenție. Mulțumim, spune doamna președinte. Acum uh, vom da cuvântul reprezentanților DG DEFCO, Mulțumesc, doamnă președinte. Pe scurt, aș dori să îi mulțumesc raportorului pentru raportul excelent. Într-adevăr, s-au spus uh, lucruri foarte importante. Recunosc și apreciez munca făcută de raportor și echipa sa. Două observații în uh, momentul de față. În primul rând, aș dori să menționez faptul că Comisia a adoptat un plan de acțiune săptămâna trecută privind genul și asta este un element cât se poate de important. Cum uh, spunea și doamna Lochbiller, vorbim despre 2014 și suntem deja în 2015 și, da, poate ar fi o idee bună să preluăm ideea dumnei. Aș dori însă să vă spun câte ceva despre un element din uh, raport, despre chestiuni juridice. Am adoptat anul trecut un, un uh, pachet uh, și este vorba de uh, diferite uh, de vorba de diferite instrumente am adoptat un pachet care vorbește despre formarea colegilor uh, um, din delegații, uh, un help desk, uh, cât și o um, capacitate de um, expertiză pe care o pune la dispoziție pentru a permite colegilor să integreze această dimensiune în programele Uh, de cooperare. Este ceva ce am pus în aplicare anul trecut la nivelul comisiei și care este în curs. Văd că mi-au expirat cele două minute, deci mă opresc aici. Vă mulțumim foarte mult, iar acum îi dau cuvântul domnului Ricardo Seri de la SEAE. Mulțumesc, doamnă președinte. Pe scurt, din partea noastră, nu pot decât să salut acest raport. Am avut uh, contacte foarte bune cu domnul Preda în ultimele săptămâni și cu tot personalul care lucrează la acest uh, raport. Ne bucură această cooperare și salutăm um, direcția luată și vă încurajăm să continuați um, în această direcție. Pe scurt, în ceea ce privește conținutul, suntem uh, de acord cu abordarea aleasă de domnul Preda, acoperirea mai multor subiecte, dar uh, și faptul că suntem conștienți că nu există posibilitatea de a fi exhaustiv. Sunt, se fac și unele recomandări foarte interesante, mai ales în ceea ce privește instrumentele noastre și în această structură cred că Um, ies în evidență mai bine decât într-un um, raport mai, mai cuprinzător. Am, par, am parcurs unele dintre recomandări. De exemplu, au fost unele referitoare la raportul nostru anual. Suntem de acord că acest raport trebuie să fie îmbunătățit. Sperăm că vom putea face asta. Și, uh, bineînțeles, planul de acțiune, care este instrumentul nostru principal, adoptat în uh, iulie împreună cu Comisia DigiDefco, cu care am cooperat uh, foarte bine și, așa cum a spus și raportul, acum, bineînțeles, provocarea principală este implementarea acestui uh, document. Există și o serie întreagă de sugestii referitoare la instrumente, și vom reveni uh, la acest subiect uh, în următoarele luni. Mulțumesc foarte mult pentru că ați fost atât de succint. Cred că ajunge, suntem cu toții de acord că îl sprijinim pe domnul Preda în abordarea sa de a fi proactiv, dar de a nu încerca să introducem totul în același raport. Vă dau cuvântul, domnule Preda, pentru a trage concluziile. Domnul Preda, 40 de minute, a? Da, voi fi foarte succint. Aș dori să mulțumesc colegilor, dar și reprezentanților Comisiei și SAE pentru intervențiile lor și pentru observațiile făcute. În ceea ce privește punctul de vedere exprimat de domnul Panțeri, sunt convins că putem îmbunătăți uh, claritatea. Sunt primul, primul care își dorește asta. După cum spuneam mai devreme, cred că trebuie la final să avem un rezultat uh, lizibil. Deci, dacă ne propunem să facem lucruri uh, de necitit putem, dar nu ne-am atinge obiectivul. Dacă vrem să derutăm uh, publicul și să-l facem ilizibil, putem, dar obiectivul meu este să facem exact opusul. Să avem un document care să fie clar și solid din punct de vedere al conținutului, dar care să fie și ușor de citit pentru un uh, public neavizat. bineînțeles, și răspund aici și la unele dintre observațiile doamnei Lochbiller, vor fi uh, lucruri pe care le vor ajuta, le vor uh, completa și adăuga și colegii de la DEVE. Uh, nici nu am vrut să intru foarte mult în detalii tocmai din acest motiv. Și mă refer aici la legătura între drepturile omului și chestiuni abordate la Comisia DEVE. Și eu fac parte și de la Comisia DEVE și știu că ne putem aștepta la amendamente de acolo. Aș dori să-i mulțumesc și domnului Demesmacher. Bineînțeles, sunt conștient de rolul important uh, jucat de Fondul European pentru Democrație și în ceea ce privește coerența între politicile noastre și credibilitatea noastră, bineînțeles, sunt deschis să găsim instrumente pentru a îmbunătăți asta. Doamna Lochbiller, sunt uh, convins, în primul rând aș dori să-i mulțumesc pentru că a participat și la dialogul cu societatea civilă, și mi-a făcut uh, plăcere să cooperăm. După cum spuneam, sunt de acord să discutăm amendamente care țin de o mai bună reprezentare uh, a rolului societății civile și celelalte elemente menționate. Chestiunea luptei împotriva impunității, instituțiile de drepturile omului, chestiunile ce țin de lupta împotriva terorismului. Sunt deschis așadar să discut toate aceste subiecte și orice subiecte care ne permit să rămânem în acest context al unui text relevant și lizibil. Încă o dată așadar, mulțumesc și reprezentanților Comisiei și SAE pentru cooperare. Încă ceva referitor la cele spuse de doamna Lockbiller privind evoluțiile din 2015. Eu am vrut să avem un calendar care să ne permită să votăm înaintea anului 2016, să nu votăm în 2016 un raport care se referă la 2014, tocmai pentru că există atât de multe evoluții, dar cred că putem găsi un echilibru între a ne concentra asupra anului 2014 și nevoia de a lua în considerare și evoluții recente. Nu putem să ignorăm ce se întâmplă în lume. Poate că în viitor vom găsi o cale să delimităm mai clar perioada prevăzută pentru acest raport și uh, să includem și uh, perioada recentă. Vă mulțumesc foarte mult. Vom continua să discutăm cu raportorii din umbră și vom discuta și amendamentele când ele vor fi depuse. Vă mulțumim, domnule Preda. Cred că avem suficient, uh, am avut suficient timp pentru a intra în detalii, iar acum Cred, um, um, sunt de acord că trebuie să votăm acest raport cât se poate de rapid, în 2015. Mulțumesc mult uh, tuturor pentru contribuții, iar acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Schimbul de opinii cu domnul Fatu Bensuda, uh, procuror la criminalul penal, uh,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 Thank you very much. Welcome to this. Uh... Mulțumesc. Și bine ați venit la următorul punct de pe ordinea de zi. Avem onoarea să urăm binevenit pe, să urăm bun venit doamnei Fatou Suda, procuror din partea Tribunalului Penal Internațional. Um, subcomisia noastră a avut beneficiu să aibă aici pe predecesorul dumneavoastră, domnul Moreno Campo, de-a de, de lungul anilor și uh, alți uh, reprezentant de frunte ai tribunalului, inclusiv președintele și uh, alți membri. Doamna Bensuda a fost aleasă pentru a, veni, pro, pentru a deveni procuror printr-o decizie prin consens uh, și a preluat mandatul în iunie 2012 la Tribunalul uh, Penal Internațional și s-a ocupat de cele mai grave infracțiuni internaționale, pentru că, în conformitate cu articolul 5 al statutului de la Roma, eh, tribunalul acesta are competențe pentru, respectivele, pentru a încheta respect, eh, următoarele infracțiuni. Genocid, crime împotriva umanității, crime de război și crime de agresiune. Parlamentul European și-a arătat constant angajamentul pentru a spori dezvoltarea Mm, dreptului penal internațional și în această privință a urmărit îndeaproape și a susținut activitățile Tribunalului Penal Internațional încă de la începuturile acestuia. În noiembrie 2011, Parlamentul a pregătit un raport eh, important și a adoptat o rezoluție privitoare la susținerea Uniunii Europene la adresa mm, Tribunalului Penal Internațional TPI. În rezoluție se subliniază nevoia de mai multă susținere pentru acest tribunal prin acțiune politică și diplomatică. Adoptarea raportului a fost precedată de o vizită a subcomisiei noastre a drepturilor omului eh, la prima conferință a revizuirii statutului de la Roma, care a avut loc în iunie 2010 în Kampala, Uganda, în rezoluția sa privitoare la crima, la infracțiunea de agresiune adoptată în iulie 2014, uh, care a coincis cu cea de 100 uh, comemorare a izbucnirii primului război mondial, Parlamentarul, uh, Parlamentul, mă scuzați, solicită Uniunii Europene să adopte o poziție comună privitoare la infracțiunea de agresiune și amendamentele de la Kampala. Rezoluția reiterează susținerea Parlamentului pentru TPI și încurajează UE și statele membre să mențină angajamentul de a susține caracterul universal al TPI în misiunea sa de a face dreptate în întreaga lume, în domeniul uh, penal internațional. Înainte de a da cuvântul doamnei Bensuda, aș dori să urez bun venit uh, unor, uh, unei delegații de nouă membri ai Parlamentului pentru Acțiune Globală și uh, parlamentari, la acolo participă parlamentari din întreaga lume, inclusiv din, din Uniunea Europeană și Parlamentul European. Acest Parlament pentru Acțiune Globală a lansat o uh, acțiune pentru ratificarea amendamentelor la statutul de la Roma. Vă urez bun venit, iar acum dau cuvântul doamnei Fatu Ben Suda. Mulțumesc! distinguished members. Mulțumesc, stimați membri ai Parlamentului European membri ai societății civile, doamnelor și domnilor, în primul rând, vreau să-mi exprim recunoștința mea uh, față de președinta Subcomisiei pentru Drepturile Omului, doamna Elena Valenciano, Da, eu înlocuiesc, spune vicepreședinta, mă numesc Beatriz Vesera. Doamna Valenciano ar fi vrut foarte mult să fie aici, dar nu a putut, din păcate. Continuă uh, invitata, vă rog să-i uh, transmiteți uh, recunoștința mea. Parlamentul European a fost un actor cheie în a genera voință politică încă de la jumătatea anilor 90 în susținerea statutului de la Roma și de asemenea a fost un susținător important al Tribunalului Penal Internațional, TPI, încă de la înființarea acestuia. De adevăr, toate cele 27, spune invitata, state membre sunt părți ale statutului de la Roma și Eh, îmi pare bine că am această ocazie de a avea cu dumneavoastră o discuție constructivă pe teme de interes comun. Această subcomisie a dumneavoastră se ocupă de un set eh, larg de probleme, inclusiv drepturile omului, promovarea statului de drept și valorilor democratice în țări terțe, însă eu eh, notez că aceste teme adesea merg în paralel cu chestiuni care privesc biroul meu istoria dreptului uh, internațional și a drepturilor omului și statutul de la Roma, prin care s-a înființat TPI în 1998, sunt teme care au o legătură intrinsecă. Încă de la înființarea TPI, uh, cuvântul responsabilitate a câștigat uh, o noi uh, înțelesuri și un nou avânt, mai ales în contextul unor grave încălcări ale drepturilor omului. TPI se ocupă cu cele mai grave uh, crime și infracțiuni care preocupă comunitatea internațională. Actualmente 123 de state sunt membre uh, ale TPI și mi-au dat mandatul de a investiga și de a încheta uh, făptuitorii crimelor de război, crime împotriva umanității, genocid și potențial crima de agresiune în viitor apropiat aceste competențe pot fi eh, exercitate eh, în legătură cu infracțiuni cu atrocitate comise pe teritoriul statelor părți eh, sau de cetățenii acestor state, indiferent de locul în care sunt comise și poate fi extins doar printr-un mandat al Consiliului de Securitate ONU sau printr-o declarație a unei părți nestatale care acceptă jurisdicția tribunalului nostru. E important să notăm că TPI are un rol complementar față de uh, Uh, instanțele penale naționale. În primul și este o ultimă instanță. Este o, o, o, videoul meu poate interveni doar când părțile uh, cu, uh, de natură statală fie nu își doresc sau nu pot investiga și ancheta anchete, mă scuzați, infracțiunile care țin de competența TPI. Astăzi vă voi prezenta modul în care lucrează biroul meu și voi face câteva reflexii în legătură cu câteva principii mai largi care stau la baza sistemului Uh, dreptului penal internațional înființat prin statutul de la Roma. De asemenea, voi încerca să sugerez niște moduri prin care Parlamentul European și membrii săi ar putea susține mandatul meu. Biroul meu actualmente uh, efectuează examinări preliminare în nouă spețe, în Palestina, în Ucraina, în Columbia, în Guinea și Irak, pentru a numi doar câteva dintre acestea, pentru a determina dacă sau nu există un temei rezonabil de a uh, demara o anchetă. Această etapă a examinării preliminare nu reprezintă o anchetă, însă este un proces de colectare a informațiilor care permite biroului meu să determine chestiuni legate de competență și admisibilitate. Mai ales uh, e vorba de o evaluare a tipului și a gravității, a naturii și a gravității uh, crimelor care se pare că au fost comise și dacă există și anchete la nivel național împotriva acelorași persoane care ar putea fi responsabile de infracțiuni care țin de competența noastră. Respectarea suveranității uh, și respectarea suveranității naționale în ce privește anchetele Um, stau la baza determinării noastre dacă sau nu să demarăm o anchetă. Și aș dori să mă refer la anumite dintre aceste elemente care țin de examenele preliminare mai în detaliu. De exemplu, în Palestina, noi efectuăm această examinare preliminar, preliminară ca urmare a acceptării uh, Palestinei a mm, competenței tribunalului nostru și a aderării sale la statutul de la Roma în acest an. Acum, eh, la fel ca alte examinări, eh, noi eh, ne efectuăm <clears throat> activitățile în completă independență, analizând infracțiunile comise de toate părțile, în deplină transparență și imparțialitate, în conformitate cu proceduri și politici prestabilite. Prima fază a examinării preliminare se concentrează pe colectarea și analizarea informațiilor din toate sursele fiabile. În acest scop, încă de la început, eu am făcut un apel la toate părțile interesate pentru a ne furniza asemenea informații și pentru a coopera cu biroul meu. Și îmi face plăcere să văd că acestui apel a fost răspuns de toate părțile la conflict și că biroul meu a putut să facă progrese însemnate. Și e important ca munca uh, biroului și mandatul său juridic să continue să fie susținute. With regard to Ukraine, The office opened preliminary examination. Ce privește Ucraina, noi am deschis o examinare preliminară în aprilie 2014 pe baza primei declarații a Ucrainei de acceptare a exercițiului jurisdicției TPI de la 21 noiembrie 2013 până la 22 februarie 2014. Analiza noastră s-a concentrat pe așa numitele evenimente din piața Maidan care au avut loc pe durata acelei perioade. După cum probabil cunoașteți, pe 8 septembrie 2015, acum câteva săptămâni, guvernul Ucrainei uh, a făcut o a doua declarație în conformitate cu articolul 12, paragraf 3 al statutului, prin care accepta jurisdicția TPI uh, privitoare la um, probabilele infracțiuni comise pe teritoriul său din data de 20 februarie 2014 și până acum, fără, sau fără nici o dată de final specificată pe, acea, pe acest temei am extins uh, domeniul temporar al, exist, al examinării preliminare pentru a include orice fel de infracțiuni comise pe teritoriul Ucrainei, începând cu data de 20 februarie 2014, Ehm, pentru a stabili dacă criteriile statutare pentru a demara o anchetă sunt îndeplinite sau nu. Ucraina nu este parte a statutului de la Roma, însă prin această ultimă declarație, fără o eh, dată finală, a acceptat exercitarea competenței TPI Uh, privitoare la evenimentele din Ucraina care încă sunt în curs de desfășurare. Mm, diverse surse au făcut apel la Ucraina să ratifice statutul la Roma, ceea ce se specifică și în acordul de asociere UE-Ucraina. Din punct de vedere al TPI, sigur, aceasta ar fi o evoluție de salutat și eu încurajez Parlamentul să încerce să contribuie în susținerea Ucrainei uh, pentru a atinge acest obiectiv. În Columbia, pe data de 24 septembrie. Guvernul colombian și forțele armate revoluționare colombiene au făcut un pas comun înainte pentru a pune capăt conflictului armat în Columbia care durează de decenii. Biroul meu salută această evoluție, la fel ca orice altă inițiativă practică și veritabilă care să obțină pacea și um, vede în justiție un pilon uh, critic pentru o pace durabilă. Uh, pentru că am monitorizat uh, procesul de justiție și pace din Columbia timp de ani de zile. Noi sperăm că acordul la care au ajuns părțile pentru înființarea unei jurisdicții speciale pentru pace, unei instanțe speciale pentru pace în Columbia, să realizeze acest obiectiv. Eu am remarcat cu optimism faptul că acordul exclude garantarea oricărui cărui fel de amnistie pentru crime de război și crime împotriva umanității și, printre altele, are scopul să înceteze impunitatea pentru crimele cele mai grave. Atunci când vom avea la dispoziție toate detaliile, oficiul meu va trece în revistă în detaliu uh, toate informațiile în contextul examinării noastre preliminare. Sigur că încă ne aflăm, ne aflăm într într-o etapă timpurie, însă sunt convinsă că în cazul Columbiei așa numita umbra tribunalului, așa cum s-a referit la uh, ea uh, secretar general ONU, acum a creat noțiunea acceptată în mod larg că impunitatea pentru crime cu atrocitate și amnestii generale pentru, aceste, uh, pentru cei care au fost responsabili uh, pentru aceste crime nu mai reprezintă o opțiune viabilă. Situația în Guinea, de asemenea, a arătat că faza examinării preliminare oferă o oportunitate biroului meu de a se asigura că se vor îndeplini obiectivele statutului de la Roma și de a încuraja instanțele naționale să-și facă misiunea. Pentru data prelimin examinării preliminare de pe data de 28 septembrie 2009, în legătură cu masacrul de pe stadionul din Conakry, oficiul a acordat deosebită atenție numeroaselor infracțiuni și crime de natură sexuală și de gen comise și a întrunit un grup de actori cheie, cheie cum ar fi biroul uh, reprezentantului special ONU pentru violență sexuală în conflicte și ONG-uri, diverse ONG-uri cu susținerea Uniunii Europene, care toate și-au dus contribuția la uh, consolidarea capacității instanțelor naționale să ofere dreptate, să facă dreptate victimelor acestor crime oribile. Progrese adevărate au fost realizate și tangibile, însă ca întotdeauna ceea ce se construiește în an de zile se poate prăbuși în câteva zile. Și aici, pentru că se apropie alegerile prezidențiale și cresc tensiunile în Guinea, orice fel de apel la pace și respectarea statului de drept e binevenit și chiar necesar. Biroul meu monitorizează îndeaproape situația din Guinea. Doresc să subliniez aici că nu voi ezita uh, să uh, demarez anchete în oricare dintre cele nouă situații care actualmente se află în starea de examinare preliminară, dacă eu sunt convinsă că condițiile legale uh, prevăzute în statutul de la Roma au fost îndeplinite. Uh, ca urmare a îndeplinirii acestor criterii stricte, biroul meu a deschis deja anchete în nouă situații, nouă specii. În Uganda, în Republica Centrafricană, cu, uh, sunt două specii separate, apoi Sudan sau Darfur, Republica Democrată Congo, Kenya, Libia, Coasta de Filde și Mali. Voi prezenta aici câteva din aceste spețe unde deja au fost demarate uh, anchete sau unde deja au, au început procesele și dați-mi voie uh, în mod preliminar să spun că TPI nu a fost niciodată mai ocupat decât astăzi. Și cu asta nu înțeleg doar, prin asta nu înțeleg doar biroul meu, ci mă refer și la magistrați. Uh, și la uh, toți funcționarii care ne ajută pentru a ne îndeplini rolul și mă refer inclusiv la uh, avocații uh, victimelor. Doar luna aceasta se întâmplă multe lucruri. În situația din Republica Democrată Congo, procesul Bosco Taganda a demarat pe 2 septembrie și este vorba de un proces foarte important, printre altele pentru că biroul meu își dorește ca interpretarea dreptului umanitar internațional să includă și infracțiunea de violență sexuală înfăptuite de un grup armat împotriva propriilor sale trupe. De asemenea, cu acest proces ne-am apropiat cu un pas de la eliminarea impunității pentru uh, crimele care au avut loc și din nefericire încă se mai întâmplă încă și astăzi, chiar dacă se pare că cu o frecvență mai scăzută în respectiva regiune, Congo. Acum două zile, pe 29 septembrie, uh, în Republica Centrafricană a demarat un proces împotriva lui Jean-Pierre Bemba și alții eh, cu privință la infracțiuni împotriva eh, înfăptuirii justiției, eh, intimidarea martorilor cazurile la care se referă articolul 70 uh, au foarte multe resurse și probe, pentru că avem 5 coacuzați și este cel mai mare proces de până acum în acest sens. Însă este necesar pentru a uh, trimite un mesaj că intimidarea martorilor va avea consecințe. Și am uh, demarat acest caz ca să ne asigurăm că nimeni, oricare rol ar juca și orice responsabilitate ar avea, mai ales cei care înfăptuiesc justiția, nimeni, spuneam, nu poate pune bețe în roate justiției și nici nu trebuie să încerce să o facă. În ce privește anchetele noate în cel mai recent conflict din Republica Centrafricană, biroul meu monitorizează cu îngrijorare atacurile violente de acum câteva zile. Pacea la care s-a ajuns este una precară și pe când comunitatea internațională se va reuni astăzi la New York, pe marginea adunării generale a ONU, pentru a discuta modul în care putem stabiliza și contribui la uh, dezvoltarea țării, aceste incidente riscă să ne facă să facem mulți pași înapoi. Președintele Samba Panza uh, a realizat un proces important uh, de pacificare și stabilizare a țării și alegeri democratice bazându-și munca pe pilonul justiției, inclusiv uh, acordând susținere TPI. Și aș dori să-i laud aici curajul și uh, hotărârea și sper că Uniunea Europeană, de asemenea, va susține aceste eforturi pentru a avea cu adevărat un stat de drept într-o țară care de atât de mult timp are de suferit de pe urma conflictelor și a violenței. În situația ce, care privește Mali, doar acum câteva zile, Ahmad al-Mahdi a fost predat uh, uh, Tribunalului Penal Internațional de către autoritățile Nigerului. E vorba de primul caz în uh, ancheta din Mali și se concentrează pe distrugerea unor monumente religioase și istorice. Mesajul nostru este clar în această privință. Și anume că e vorba de infracțiuni grave și e vorba de o jignire la adresa omenirii în întregimea sa și trebuie pedepsite. Și mă bucur să spun că biroul meu a putut să-și aducă contribuția la o informare aici la Parlamentul European în această privință în luna iulie. Este o altă chestiune în care comunitatea internațională trebuie să-și unească eforturile pentru a soluționa și a preîntâmpina pe viitor comiterea a unor astfel de infracțiuni. Parlamentarii, europarlamentarii pot juca un rol important în, acest, în această privință, asigurându-se că legislația și susținerea financiară există pentru a susține aceste activități. Dați-mi voie pe scurt să mai spun că pe data de 10 noiembrie, în ce privește speța din coasta de Fildeș, va începe un proces împotriva fostului președinte Laurent Gbagbo și a lui Charles Blé Goudet. Biroul meu foarte recent a demarat anchetele privitoare la uh, infracțiunile comise de cealaltă parte la conflict. Din nefericire, uh, cea de-a doua anchetă din coasta de Fildeș a fost întârziată din diverse motive, însă în principal din cauza resurselor insuficiente și nevoia deci de a uh, opri temporar activitățile de investigare ale biroului meu. În final, în Uganda, uh, se fac pregătirile pentru confirmarea capetelor de acuzare și pentru uh, audierile din ianuarie 2016 în cazul uh, fostului uh, șef uh, comandant armat Dominic Ongwen. Bun, putem adăuga asta la cazul Bemba, unde așteptăm sentința, și cazul Kenya Ruto, unde am încheiat activitățile acuzării și ne pregătim de faza de apărare. Veți înțelege când spun că uh, apelurile pentru intervenția biroului meu au continuat încă de la intrarea mea în, în, uh, în această funcție. Din nefericire, este o realitate de zi cu zi a biroului nostru. Din nefericire, de asemenea, statele în general au susținut EPI, însă cazurile au crescut în ultimii ani și nu a crescut din nefericire și volumul de resurse pe care le avem la dispoziție. Și eu sper că susținerea pe care Parlamentul European ne-a acordat-o în trecut în ce privește chestiuni bugetare și cerințe bugetare ale TPI va continua și pe viitor, fie prin declarații de susținere sau prin măsuri concrete mm, la nivel național Eh, pentru că la nivel național stă cheia contribuțiilor statale. Eh, din cauza marului volum de stat, cazuri potențiale și infracțiuni care trebuie anchetate și puse sub acuzare, e clar că a pune capăt impunității nu e apanajul unei instituții anume. tpi ul singur nu poate fi un panaceu universal care răspuns la violență și conflict. Ca gardiene ai statutului de la Roma și sistemului acestuia, statele care fac parte de la el pot și trebuie ca în mod vigoros și eficient să-și responsabilitățile în ce privește aceste infracțiuni europarlamentarii, și nu numai, au o mare responsabilitate pentru că trebuie să se asigure că există condițiile politice și financiare necesare pentru a ancheta și a pune sub acuzare autorii acestor crime, mai ales Uniunea Europeană are un rol important de jucat pentru a stimula o mai mare aderare la principiile justiției și ale statului de drept în uh, țările în care s-au comis sau se comit crime care cad sub mandatul uh, TPI. După cum am menționat, Uniunea Europeană a fost un partener important în lupta TPI împotriva impunității. Support. Atât prin sprijinul pentru construirea capacității în țările terțe și prin sprijinul său direct acordat tribunalului nostru. În acest sens, aș dori să mulțumesc uh, pentru finanțarea, pentru sporirea cooperării uh, acordată de către Comisia Europeană curții noastre în conformitate cu Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului. Nu trebuie să uităm faptul că uh, sprijinul acordat uh, organismelor societății civile este foarte important pentru sensibilizarea opiniei publice și pentru, pentru tratarea cazurilor de justiție criminală la nivel național și internațional. Cu îngrijonare am uh, constatat faptul că Uniunea Europeană a hotărât să suspende finanțarea activităților uh, pentru ONG-uri uh, și cred că consecințele acestei decizii Uh, vor fi foarte grave, mai ales în ceea ce privește vizibilitatea, dar și eficiența uh, acestor organizații, atât uh, la nivelul cel mai de jos, cât și la nivel internațional. Parlamentul European și eurodeputații săi au sprijinit întotdeauna foarte puternic TPI. Parlamentul a avut mai multe uh, declarații prin care și-a exprimat îngrijorarea în ce privește încălcările uh, drepturilor omului în situațiile care sunt de competența uh, tribunalului nostru și a solicitat uh, soluționarea acestor conflicte. Suntem conștienți uh, de faptul că prin uh, întrebările pe care eurodeputații le-au uh, înaintat uh, individual sau în comun uh, Comisiei Europene și Serviciului de Acțiune Externe și uh, acțiunilor cu privire uh, de sprijinire ATPI cheltui. Astfel de luări de poziții, astfel de rezoluții ajută um, la uh, tragerea la răspundere, dar și uh, favorizează procesul mai vast de uh, justiție la nivel internațional. Aș dori să încurajez uh, Parlamentul European nu numai să continue, ci și să își uh, sporească eforturile în acest sens, pentru că sprijinul politic diplomatic, dar și de altă natură, din partea Uniunii Europene este foarte important pentru OFIT, pentru biroul meu și pentru uh, tribunal pentru a-și continua mandatul. În toate domeniile sale de, de activitate, Tribunalul Penal Internațional depinde de cooperarea cu ceilalți. De exemplu, depindem de state care trebuie să ne predea suspecții. 10 uh, uh, persoane pe care, uh, care încă uh, se află sub căutare rămân încă neprinși. Sigur că e vorba de chestiuni foarte uh, delicate, dar un sprijin uh, foarte important din partea comunității internaționale, inclusiv din partea Uniunii Europene, poate să inverseze uh, tendința. Am, am constatat atitudinea Africii uh, uh, de Sud, uh, care a refuzat să-l predea pe al președintele al-Bashir, pe președintele, Sudanului, în timpul summitului care a avut loc în Johannesburg în iunie ce mi se pare cel mai important, faptul că Africa de Sud Uh, nu respectă obligația unei, uh, unui stat uh, partener de a pune în aplicare decizia Tribunalului TPI, mi se pare foarte gravă. Această decizie, care ne s-a părut total dezamăgitoare, a confirmat temerile mele și ale biroului pe care îl reprezint. Și vă rog să continuați în, în continuare uh, să sprijiniți activitățile noastre, pentru că sprijinul dumneavoastră este foarte important. Pentru că, până la urmă, imparțialitatea și consecvența sunt factori decisivi pentru a obține uh, succesul. Să nu uităm că noi acționăm într-un uh, mediu internațional, într-un mediu foarte complex, cu foarte mulți actori, precum state, dar nu numai, și adesea suferim de pe urma Uh, deciziilor politice pe termen scurt uh, în detrimentul uh, preocupărilor de, și de natură judiciară. Uh, ne-am dori ca aceleași condiții, aceleași standarde să se aplice în toate uh, situații. Uh, și sprijinul acordat TPI-ului trebuie să vă aducă în atenție faptul că nu se poate apela la ajutorul TPI într-o situație când convine cine, cuiva și să se refuze sprijinul TPI în altă situație. Pentru că în anumite situații, dacă se Uh, Uh, se uh, ignoră sau se evită deciziile TPI uh, în anumite spețe, credibilitatea noastră ca instituție este subminată. Stimați europarlamentari, sprijinul Parlamentului European e foarte important pentru a permite judecarea celor mai importante crime, pentru a aduce justiție pentru victime și sprijinul dumneavoastră este absolut uh, crucial. Trebuie să continuăm să depunem eforturi împreună pentru a transmite acest mesaj uh, fără echivoc, respectiv că uh, omenirea rămâne de neclintit în, judeca- în judecarea vinovaților. E o provocare care nu are cum să-i facă față un stat singur sau o instituție singură. Uh, vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul oferit de către Parlamentul European și de către deputații săi și vă încurajez pe toți să continuați să uh, încercați să găsiți moduri pentru a sprijini pe viitor activitatea noastră. Aștept cu nerăbdare interacțiunile și cooperarea cu dumneavoastră, uh, individual și cu comisia dumneavoastră și vă asigur de sprijinul nostru necondiționat. Vă mulțumesc! Thank you so much. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim uh, încă o dată pentru această uh, prezentare extrem de interesantă. Doamna Ifatu Bențuda, aș dori acum să lansăm dezbaterea. Uh, primul Denis Macher, după aceea doamna Auken, domnul Castaldo s-a înscris la cuvânt. Vă rog foarte mult dacă puteți să nu depășiți trei minute când luați cuvântul. Vă rog. Mulțumesc. O să încerc, o să încerc, doamnă președinte. Bineînțeles că uh, TPI-ul este o instituție atât de importantă cât e greu să te limitezi. Aș dori să-i mulțumesc și eu, doamnei Bensuda, pentru uh, această prezentare foarte cuprinzătoare și pentru vizita sa la Parlamentul European. Grupul nostru sprijină necondiționat uh, TPI-ul E vorba de una dintre cele mai importante instituții internaționale din câte există. Eu aș dori să vă pun câteva întrebări. În primul rând, în ceea ce privește uh, Ucraina. Poporul ucrainean uh, este la capătul puterilor, se află la ananghie acum. Și cei care s-au făcut vinovați de masacrul uh, de la Maidan, uh, Uh, trebuie să fie identificați și pedepsiți. Care sunt uh, problemele cu care vă confruntați? Sigur, sunt, sunt convins că o să ne vorbiți despre cooperarea cu Rusia, dar care sunt obstacolele cu care vă, uh, de care vă loviți uh, în acest proces? Eu fac parte din Comisia Interparlamentară de Cooperare cu Ucraina și încercăm să-i curajăm pe omologii noștri ucrainieni să, să, să ratifice statutul de la Roma primim în acest sens semnale destul de încurajatoare, trebuie să vă spun. În ceea ce privește Uh, un alt subiect, Palestina. E mărul discordiei, pentru că uh, Palestina face parte din, uh, e parte la Tribunalul Penal Internațional. Și uh, Uh, a anunțat că dorește ca crimele de război uh, comise în uh, fâșia Gaza să fie deferite de pe lui mm, dar această veste a fost foarte prost primită de către Israel. În ceea ce privește poziția noastră, noi sprijinim această decizie de a permite Palestina să uh, trimită aceste specii, aceste cauze la TPI, pentru că TPI-ul este o instanță imparțială. Cred că aceste standarde uh, recunoscute la nivel internațional trebuie aplicate în astfel de situații și nu putem permite uh, impunitatea. Dar sigur că procesul în sine este foarte important. Și doream să știu dacă credeți că ar fi uh, un pas uh, înainte în uh, ceea ce privește procesul de pace între Israel și Palestina și acum evenimentele foarte trage, eh, tragice din Siria. Siria nu este parte la TPI, dar bineînțeles că lumea întreagă așteaptă ca atrocitățile săvârșite în Siria să fie, eh, într-un fel sau altul, pedepsite. Deci, care ar fi uh, mijloacele pe care le avem la dispoziție? O opțiune ar fi Consiliul de Securitate. Nu știu ce părere aveți în legătură cu astfel de opțiune. Uh, șansele de izbândă ar fi foarte limitate, având de vedere poziția Rusiei. Însă, poate că mm, cererea ar trebui să vină din partea altor uh, state decât uh, Siria, pentru că acești criminali să ar fi aduși în fața justiției. Și câteva cuvinte în legătură cu ce s-a întâmplat în uh, Africa de Sud și faptul că președintele uh, sudanez ne-a scăpat printre degete și a reușit să urce în acel avion, tocmai în momentul uh, în care începea audierea în Africa de Sud, audierea la tribunal. Cum putem evita un as, o astfel de situație, o astfel de uh, eludare a regulilor? Trebuie să găsim alte Uh, metode. Pentru că mm, trebuie să găsim alte metode care să funcționeze. Cum putem îmbunătăți situația pentru a evita astfel de situații pe viitor? Mulțumesc! Mulțumim, domnului Macar. Acum, doamna uh, Auken. Mulțumesc! M-am ascultat uh, cu mare atenție și salut uh, intervenția dumneavoastră. A fost foarte interesantă. Aș dori să salut declarația dumneavoastră conform căreia, în sprijinul TPI, pentru prima dată Uniunea Europeană nu a emis o declarație de ratificare a statutului de la Roma uh, cu privire la Palestina respectiv. Considerați faptul că Palestina, prin faptul că a devenit parte la TPI, a fost un pas uh, înainte, va schimba cu adevărat situația. Aș dori să vă exprimați pe această temă. Aș dori să mă refer la faptul că uh, uh ați lăsat de mult uh, o anchetă cu privire la Palestina. Aș dori să știu câte persoane din personalul dumneavoastră lucrează la acest dosar. Uh, cum considerați că cooperarea cu autoritatea palestiniană uh, și cu Israelul uh, continuă? Credeți că e necesară o vizită în Palestina înainte de această anchetă preliminară? Și, în fine, în ultima rezoluție uh, a noastră, Parlamentul European a solicitat înaltului reprezentant să pună cu totul în aplicare uh, recomandările făcute de către Comisia Europeană în 2014 uh, uh, în ceea ce privește conflictul din Gaza. Cum ar putea Uniunea Europeană să sprijine mai bine, uh, mai ales în cazul unei necooperări sau uh, lipsei de dorință de, de cooperare a uneia dintre părți. Având în vedere numărul crimelor care poate că au fost săvârșite, pe ce se va axa oficiul dumneavoastră, biroul dumneavoastră în uh, uh ancheta preliminară? Aș dori de asemenea să știu dacă faceți obiectul vreunor presiuni externe în această uh, speță. Am o întrebare din partea domnului, doamnei Loch Bilber. Prima întrebare e puțin mai generală decât întrebarea mea, dar în uh, legătură directă. Ce poate face Uniunea Europeană pentru a sprijini activitatea tribunalului dumneavoastră pentru a aduce justiție victimelor? Bineînțeles că e o întrebare foarte generală în ceea ce privește sprijinul Uniunii Europene și colega noastră aș dori să mai știe și ce credeți că se poate face în situații precum cea din Siria, în care uh, se pare că o trimitere a criminalilor la uh, TPI pare posibilă. Mulțumim, domnul Castaldo. Grazie e intendo, grazie Presidente, ingrazio, intendo ringraziare... Mulțumesc uh, și vreau să-i adresez mulțumirile sincere, sincere doamnei procuror da, că este aici alături de noi, este o mare onoare pentru Parlamentul nostru. Astăzi, mai mult ca niciodată, avem nevoie de TPI, cum ați amintit dumneavoastră și cum repetăm noi acum. Și vă pot asigura, din partea mea și altor colegi din această comisie și din întregul Parlament, că noi vom uh, uh, impulsiona atât la nivel european cât și la nivel național pentru a consolida nu doar poziția cu, uh, tribunalului, cât și capacitatea sa concretă uh, de a face dreptate. De exemplu, în Italia, spun cu amărăciune că țara mea nu a ratificat încă amendamentele de la Kampala. Împreună cu alt coleg senator, am făcut un proiect de lege uh, pentru a impulsiona guvernul să ratifice amendamentele. Deci, noi uh, vă acordăm tot sprijinul, fără condiții. Pe altă parte, vă și Uh, solicităm uh, unele lucruri la care s-au referit deja colegii mei uh, care au vorbit anterior. Am vrea să aveți un rol mai decisiv în ce privește crimele comise în Palestina. Aici nu e vorba de a intra într-un mecanism de vendetă, însă e vorba de două popoare care fiecare dorește dreptate și ambele își doresc dreptate și credem că trebuie să ieșim din dezbaterile doar diplomatice și politice care pare că au ajuns într-un impas. Și să aplicăm statutul tribunalului ca să stimulăm cumva părțile să iasă din uh, impasul negocierilor și să intre într-adevăr într-un proces de pace care azi pare inexistent. Adaug și problema Libiei, pentru că zi de zi sunt comise acolo crime îngrozitoare Uh, atât de către facțiunile aflate acum în război civil, dar și crime care uh, sunt produse prin traficul de ființe umane. Deci adevărat, e important că ca cei care sunt responsabili să plătească. Deci vreau să știu dacă se fac pași înainte cu Libia și apoi în ce privește aderarea marilor puteri globale. Știm foarte bine că Până, până când Curtea nu va putea conta pe aderarea Statelor Unite, Rusiei, Chinei, va avea dificultăți să-și uh, desfășoare, să-și joace rolul. Deci aș vrea să știu, se face ceva în acest sens, mai ales în ce privește Statele Unite. Și, din nou, vă rog, vă bucurați de susținerea noastră, nu cedați presiunilor celor care vă spun că să nu faceți multe în Africa, că nimeni n-a făcut nimic. Vă rog, să nu cedați șantajelor diplomatice provenite din partea altor forțe. Mulțumesc. Grazie tante. Înainte să dau cuvântul reprezentanților Serviciului European de Acțiune Externă, aș dori să adresez și eu câteva întrebări uh, doamnei Bensuda. Um, aș dori să spun că din punctul meu de vedere, modul cel mai bun de a uh, servi intereselor uh, drepturile omului Uh, trebuie, uh, este menținerea independenței, independenței tribunalului și uh, să ne asigurăm că acțiunile sale nu sunt deturnate. Cred că cu toții suntem de acord, mai ales cei care fac parte din subcomisia noastră. Aș dori să vă mai pun încă două întrebări Uh, mulți colegi au criticat uh, statutul de la Roma pentru faptul că nu definește crimele de terorism ca uh, crimă, ca atare. Aș dori să știu care este poziția dumneavoastră. N-a fost niciun fel de consensus în comunitatea internațională în ce privește uh, criteriile. Nu știu dacă aceste motivații mai sunt sau nu valide. Aș dori să îmi spuneți poziția dumneavoastră și în ceea ce privește procesul uh, israelo-palestinian, s-au mai adus critici din partea Israelului și uh, a persoanelor aproape de uh, justiție În 1 ianuarie 2015, Palestina, în conformitate cu articolul 12.3, a făcut o declarație prin care a spus că acceptă jurisdicția TPI uh, pentru crimele uh, comise pe teritoriul său, dar uh, cu șapte luni înaintea acestei declarații, dumneavoastră ați declarat că statutul Palestinei a fost uh, a, uh, schimbat de către uh, Consiliul General ONU la statutul de uh, membru, uh, nemembru, dar cu statut observator și deci uh, Uh, e o situație care a evoluat uh, față de declarația din 2009 uh, în care se spunea că Palestina ar trebui să fie parte semnatară la statutul de la Roma. Aș dori să ne explicați într-un fel sau altul astfel de critici, pentru că um, dacă Palestina întrunește toate criteriile pentru a deveni un stat cu, membruri, cu, cu drepturi de pline, Poate că liderii palestinieni ar putea folosi TPI-ul ca un mijloc pentru a uh, continua uh, cu obiectivele politice. Îi dau cuvântul domnului Cristian Berman din partea Serviciului de Acțiune Externă și după aceea îi dăm uh, cuvântul doamnei Bensuna pentru răspunsuri. Thank you very much. First of all... Mulțumesc. În primul rând, în numele SAE, aș dori să spun că suntem foarte bucuroși și dorim să vă mulțumim pentru acest uh, schimb de opinii. Uh, este o întâlnire cât se poate de importantă. În numele SAE nu putem decât să subliniem sprijinul pentru TPI și lupta împotriva impunității. Un TPI funcțional este indispensabil pentru a combate impunitatea și pentru a promova o ordine internațională bazată pe drept TPI rămâne, deci, o prioritate pentru noi și pentru Uniunea Europeană în totalitatea ei. De asemenea, am dorit să ne exprimăm uh, mulțumirile pentru relația de lucru excelentă între uh, SAE și uh, biroul dumneavoastră. Oferim uh, sprijinul nostru continuu uh, tribunalului și uh, biroului doamnei Bensuda. Mulțumim! Um, is there any other... Mai are cineva întrebări de adresat? Dacă nu, am să-i dau cuvântul doamnei uh, Ben Suda și aș dori să vă întreb dacă aveți vreo opinie referitoare la acțiunile militare din Siria ce au loc în momentul de față. Mulțumesc. Stimați deputați, vă mulțumesc foarte mult pentru întrebările dumneavoastră. Au fost o serie întreagă și voi încerca să răspund la ele. În primul rând, în ceea ce privește Ucraina și situația de acolo, după cum am spus um, la început, Ucraina a făcut o a doua declarație de a accepta jurisdicția, jurisdicția TPI sub articolul 12.3. Vă amintiți că a existat o primă delegație, o primă declarație după evenimentele de la, din Maidan, uh, dar era limitată în timp, din noiembrie 2013 până în februarie 2014. Deci, practic, acoperea aceste evenimente și am putut uh, să ne restricționăm numai la această uh, perioadă nu a fost foarte ușor pentru tribunal și au existat multe întrebări care ni s-au adresat de ce nu depășim acest cadru temporal, dar uh, nu, nu puteam. Cu a doua declarație, care a venit uh, luna trecută, poate chiar luna aceasta, am lucrurile s-au schimbat. S-a acceptat jurisdicția din februarie 2014 uh, cu final nedefinit. Asta înseamnă că acum putem extinde uh, ancheta preliminară pentru a include și alte evenimente, inclusiv în estul țării. Deci, uh, mandatul nostru este mai extins. Ieri am anunțat faptul că extindem ancheta preliminară pentru a acoperi și alte evenimente. De asemenea, aș dori să explic clar ce înseamnă investigațiile preliminare. De fapt, nu este vorba încă de o anchetă propriu-zisă. Este vorba de a aduna informații despre infracțiunile comise uh, și de a analiza aceste informații. Încercăm să analizăm. Este un proces um, mai discret, să spun așa, pe care îl facem în uh, biroul nostru. Obținem informații fiabile, le comparăm uh, și le vom folosi pentru a afla următoarele lucruri. Dacă s-au comis crime împotriva umanității sau crime de război sau genocid, uh, dacă există anchete sau proceduri la nivel național în curs, stabilim, um, analizăm gravitatea infracțiunilor și apoi analizăm dacă este împotriva interesului justiției uh, dacă intervenim în situație. Numai în urma acestui uh, proces decidem cum vom continua. Și Decidem așadar dacă să deschidem sau nu o anchetă cu argumentele um, necesare. Asta este situația în Ucraina acum. În ceea ce privește Palestina, procesul este același, de fapt. Adunăm informații, analizăm informațiile și vom încerca la finalul procesului să ajungem la o decizie. Cred că este foarte important la toate aceste examinări preliminare, mai ales în ceea ce privește situația din Palestina. Deci cred că este cât se poate de important să fim exhaustivi uh, în analizarea informațiilor pe care le avem înainte să luăm o decizie într-o direcție sau alta. Și am spus de la bun început am invitat toate părțile la conflict să ne ofere informații. După cum am spus la început, toate părțile colaborează cu biroul meu pentru a oferi aceste informații și acest lucru este foarte pozitiv. Așa cum am uh, spus și mai devreme, este întotdeauna bine să avem informații cât mai multe și din cât mai multe surse posibile. Și iată, în acest caz asta se întâmplă și uh, munca noastră este în desfășurare. După cum spuneam, uh, examinările acestea preliminare sunt un proces mai discret, nu facem foarte mult zgomot, dar am obținut informații și le analizăm în uh, biroul meu. Um, am solicitat deja atât din partea um, Palestinei, cât și din partea Israelului, faptul că vrem să mergem la fața locului, să efectuăm o vizită și probabil în următoarele luni uh, vom uh, face asta. Este, este clar că este prevăzut acest lucru. Un element pe care aș mai dori să-l spun referitor la aceste examinări preliminare este că nu există un calendar fix. Totul depinde de fapte și de circumstanțe. Este vorba de obținerea de informații și de analizarea lor. Nu este vorba de o anchetă propriu-zisă. Ar fi foarte dificil să vă spun încep acum și termin uh, la data X. Depinde de ce informații pot obține uh, și de aceste criterii. Uh, Uh, proceduri naționale, uh, interesul justiției, gravitate și așa mai departe. În ceea ce privește Siria, m-ați întrebat referitor la posibilități. După cum ați spus pe bună dreptate, uh, Siria nu este parte la statutul de la Roma, deci nu avem jurisdicție teritorială, ceea ce înseamnă că nu putem interveni în situația din Siria propriu-zis. Însă, Știm că, în ceea ce privește ISIS și uh, infracțiunile depuse, uh, comise în Irak și Siria, știm că în rândul uh, chiar liderilor ISIS există cetățeni ale unor state care sunt parte la statutul romă, pentru că noi avem uh, jurisdicție nu numai pe teritoriile uh, statelor care sunt parte la statutul uh, de la Roma, ci și asupra cetățenilor, indiferent unde, uh, unde comite aceste infracțiuni și crime. Bine, trebuie să vedem uh, ce fel de cetățeni sunt uh, sau cetățenii căror uh, țări sunt implicați în aceste crime pentru a-i aduce pe aceștia în fața instanței. Deci, uh, după cum știți, jurisdicția TPI nu înlocuiește jurisdicția națională, doar o completează. Dacă există proceduri naționale, noi nu intervenim. Deci trebuie să verificăm asta. În al doilea rând, trebuie să uh, obținem informații referitoare la ierarhie în structura ierarhică, în ce nivel, la ce nivel sunt acești cetățeni care sunt sub jurisdicția noastră. Pentru că politica noastră este să-i căutăm pe cei care sunt cei mai puternic responsabili. Căutăm informații suplimentare pentru a analiza aceste lucruri și avem nevoie de sprijinul acelor state din care provin acești uh, membri ISIS. Și astfel vom uh, putea analiza posibilitatea de a aduce în fața TPI pe acești uh, cetățeni. În ceea ce privește Africa de Sud și faptul că nu l-a, că Africa de Sud nu l-a, nu l-a arestat pe uh, Uh, președintele Bashir. După cum știți, ca parte a statutului um, este o obligație. Dacă cineva căutat de tribunal este găsit pe teritoriul unui stat, acest stat are imediat această obligație juridică, această responsabilitate de a aresta această persoană și de a-l transfera tribunalului. Cu toții am văzut însă, din păcate, ce s-a întâmplat în Africa de Sud. Ce putem face noi ca tribunal sau ca biroul uh, procurorului este să informăm uh, instanța referitoare la uh, această nerespectare. Se știa foarte clar că uh, și în Africa de Sud că președintele Bashir ar trebui să fie arestat. Însă, până la urmă, responsabilitatea este cea a adunării uh, statelor, dar și a Consiliului de Securitate al ONU, pentru că um, cazul a ajuns la TPI de la Consiliul de Securitate al ONU. Dar adunarea uh, părților la statut are această obligație uh, de a lua măsuri în momentul în care obligațiile nu sunt respectate. Este un subiect foarte grav și cred că statele membre ar trebui să um, ia foarte în serios acest lucru. Voi trece la următorul set de întrebări. S-a vorbit, m-ați întrebat care este opinia mea despre faptul că Uniunea Europeană nu a făcut o declarație, cum o face de obicei, um, de a saluta ratificarea statutului Roma din partea uh, Palestinei. Din păcate, eu nu pot să fac o declarație pe acest subiect. Este vorba de chestiuni politice și uh, uh, nu trebuie eu să mă implic în asta. Poate că ar trebui să întreb care a fost motivul. Cu siguranță au existat motive, dar uh, în principiu, prefer să nu fac niciun fel de comentariu asupra deciziilor uh, politice a oricărei instituții internaționale. De asemenea, m-ați întrebat cât timp va dura și v-am răspuns mai mult sau mai puțin spunându-vă că nu avem un calendar fix. Examinările preliminare nu putem spune că vor dura X timp. Totul depinde de fapte, de circumstanțe, de informațiile pe care putem să le obținem și cum putem să lucrăm cu ele. În ceea ce privește cooperarea, am, v-am spus deja că toate părțile au decis să coopereze cu biroul uh, nostru. Deci uh, <coughs> lucrăm, vom avea întrebări, uh, reuniuni, vom obține informații, le vom analiza și vom vedea cât durează. Dar uh, bine, lucrurile, totul depinde de cum uh, evoluează lucrurile. Și v-am spus că vom uh, încerca să facem și o vizită cât se poate de repede. De asemenea, m-ați întrebat pe ce ne vom concentra. În primul rând este ratificarea, dar și în ceea ce privește declarația, ne vom concentra asupra infracțiunilor comise în Gaza în ultima vară, în vara trecută, însă perspectiva noastră este mai extinsă. Solicităm instanței să se concentreze asupra infracțiunilor comise pe teritoriul palestinian, dar și asupra cetățenilor palestinieni este un mandat extins și avem posibilitatea să analizăm toate crimele care ar fi putut fi uh, comise. Asta facem, nu ne limităm numai la evenimentele din vara trecută. Dacă suntem supuși vreunei presiuni? Nu, chiar nu. Însă și dacă ar exista presiuni, ele nu mă vor uh, direcționa într-o direcție sau alta. Eu îmi fac treaba și atât. Ați menționat uh, Siria. Cred că am uh, vorbit, v-am explicat despre Siria și despre ISIS și despre jurisdicția pe care o putem avea asupra cetățenilor unor state parte la statut. În ceea ce privește Consiliul de Securitate al ONU și faptul că ne-a fost transmis uh, cazul de acolo, știu că există mai multe uh, posibilități să ne fie transmis un uh, caz, dar noi nu facem solicitări. Noi nu cerem dați-ne nou acest caz. Chiar dacă ne este transmis acest caz, nu este automat să-l preluăm. Trebuie uh, întâi să verificăm dacă au fost comise crime uh, care intră sub uh, jurisdicția noastră și așa mai departe. Deci, asta am făcut uh, și în cazul Darfur și la fel și în cazul Libiei, înainte să acceptăm cazul. Dar posibilitatea la care v-ați referit este ca TPI în Siria fie să primească cazul de la Consiliul de Securitate, fie o declarație care să accepte jurisdicția TPI, ori ratificare. Asta referitor la Siria și nu cred să se întâmple vreuna dintre acestea cât se poate de curând. Dar cine știe? <clears throat> Ah, v-ați referit și la Palestina. Cred că am uh, răspuns deja la întrebările pe acest subiect. Vă mulțumesc pentru încurajări să nu renunț. Vă asigur că nici măcar nu-mi trece prin cap. Uh, ați menționat și subiectul uh, terorismului și faptul că nu este definit în mod specific sub uh, statutul de la Roma. faptele comise mm, care sunt acte de terorism sunt uh, în principiu crime împotriva umanității sub, uh, tratat, sub uh, statutul de la Roma. Chiar dacă nu se menționează specific acest lucru, un act de terorism poate fi analizat de, uh, sau cade, poate cădea sub jurisdicția TPI, pentru că un act terorist poate să fie sim, echivalent cu crime împotriva umanității. Ucideri, uh, agresiuni și așa mai departe. Deci, uh, un act terorism nu, terorist nu înseamnă că TPI nu poate ancheta sau nu poate fi implicat. Ați vorbit de asemenea despre declarație și faptul că uh, am încurajat uh, Palestina să se alăture, să devină parte la TPI. Cred că este o critică injustă și este pur și simplu greșit. Eu nu am încurajat, nu a existat niciun fel de încurajare din partea mea. La finalul lui 2013, uh, când Palestina a primit uh, statutul uh, la uh, adunarea generală a ONU, am primit mai multe apeluri telefonice și mi s-a spus că acum că Palestina a devenit membru, ar trebui să preiau declarația din 2009 și să preiau cazul palestinian. Am avut mai multe apeluri, articole, tot felul de discuții uh, Uh, prin care ni se sugera că în mod automat ar trebui să preluăm uh, cazul, având în vedere declarația din 2009. Și tocmai de aceea am considerat că este necesar să spunem lucrurile clar, să spunem că statutul actual nu poate fi retroactiv până în 2009, pentru că în 2013 sau 2012 s-a întâmplat asta și declarația când a fost făcută Uh, Palestina nu avea același statut la ONU. Pentru noi, uh, chestiunea Palestinei nu a fost una de stat, de a avea statutul de stat. Pentru noi uh, era vorba de statutul Palestinei la Națiunile Unite. Asta am spus dintotdeauna și asta am încercat să și explicăm. Am spus că statutul din 2009 Uh, de la ONU s-a schimbat. Este o altă categorie acum și aceasta poate să facă parte la uh, statutul um, de la Roma, la fel ca și la orice alte tratate. Deci este vorba de statutul ONU la Națiunile Unite și fie că, fie că ne place sau nu, acest statut s-a schimbat uh, cu votul din 2012 din adunarea generală. Și cred că a fost necesar ca biroul meu să ofere această clarificare. Nu a fost niciun fel de încurajare către vreuna dintre părți, nu este rolul uh, meu. Bineînțeles, universalitatea este foarte importantă pentru uh, statutul de la Roma, pentru că am putea scăpa de aceste intervenții, de duble standarde, vă implicați aici, dar nu aici. Universalitatea este ceva pozitiv și în calitate de uh, membru al TPI aș încuraja orice stat care nu face parte din statutul de la Roma să facă parte, dar în acest caz eu nu a trebuit să încurajez pe nimeni, nu încurajam de fapt, ci am făcut această clarificare uh, ce ni se părea atât de importantă, mai ales având în vedere acuzațiile că uh, biroul uh, meu evita să uh, preia cazul palestinian din cauza schimbării de statut. pur și simplu am considerat că este necesară această clarificare. Mulțumesc! We really thank you very much for your... Mulțumim mult pentru prezența noastră aici de astăzi și cred că e un bun, un bun moment să ne vorbim despre toate dosarele acestea și vă rog să reveniți când doriți. Și dacă dumneavoastră considerați că vă putem ajuta în vreun fel, vă rog să ne spuneți, mai ales, de exemplu, cu următoarea vizită în Israel și Palestina. Mulțumim din nou și succes în continuare în ceea ce faceți.